Dragi colegi, doamnelor și domnilor. Our solemn sitting is now open. Dragi laureați Saharov, astăzi este o ocazie foarte specială. Anul 2011 va intra în istorie ca anul primăverii arabe. Sunt onorat să acord premiul Parlamentului European Saharov pentru libertatea de gândire în anul 2011 la cinci reprezentanți curajoși ai lumii arabe, femei și bărbați, reprezentanți ai primăverii arabe. Premiul este acordat doamnei Asma Mahvuz din Egipt, domnului Ahmed El Senusi din Libia, doamnei Razan Zaitoneh din Siria, domnului Ali Ferzat din Siria și și postum domnului Mohamed Bouazizi din Tunisia, care a decedat în mod regretabil. Dragi prieteni, drepturile omului sunt universale. Noi cu toții valorificăm demnitatea umană, libertatea de gândire și de expresie. De asemenea, guvernanța responsabilă și bună și cu toții suntem îndreptățiți de a beneficia de ea. Acordând premiul Zaharov celor cinci activiști ai primăverii arabe, Parlamentul European recunoaște eforturile acestora, eforturi ale tuturor celor care s-au luptat pentru demnitate, libertăți fundamentale și schimbare politică în lumea arabă. Privind retrospectiv la evenimentele anului acesta, după Revoluția din Tunisia, îndepărtarea dictatorului și alegerile de acolo, alegeri recente, urmărind curajul acestor oameni, am acordat premiul Zaharov decedatului Mohamed Bouazizi, un tânăr uh, agent de vânzări din Tunisia, care uh, și-a dat foc după ce uh, autoritățile i-au uh, negat drepturi ale sale în mod repetat, drepturi care vizau demnitatea. Multă lume și-a pierdut viața în uh, lumea arabă în lupta pentru demnitate umană și mai multă libertate. Această luptă, în multe locuri, se desfășoară și în momentul acesta, în momentul în care vorbim. În Siria, protestatarii sunt uh, torturați, uh, se luptă împotriva lor cu tot felul de arme. Iar uh, ultimele cifre ne arată că s-a ajuns la 5.000 de victime, între care 300 de copii care au fost omorâți acolo. Ne amintim, deci, de domnul Boazizi și de toți cei care și-au pierdut viața în această luptă pentru demnitate și libertate în lumea arabă și aș vrea să vă rog pe toți să ținem un moment de reculegere în acest sens. Evenimentele istorice ne amintesc în aceeași măsură de responsabilitățile noastre, inclusiv nevoia de a sprijini o societate civilă vibrantă și dinamică. Avem uh, prin, printre laureații premiului nostru două tinere femei, Asma Mahfouz din Egipt și uh, Ezra Zan Zaitunek din Siria. Ei ele merită respectul nostru și premiul pe care îl oferim, dar și perspective mai bune pentru viitor. Nominalizarea lor reprezintă un tribut pentru rolul decisiv pe care l-au jucat femeile în primăvara arabă. Cred că curajul de care au dat dovadă și implicarea lor, angajamentul, este reprezintă un semn, un semn că schimbările politice vor aduce cu sine și îmbunătățiri în viețile femeilor din regiunea aceasta. Astăzi avem onoarea de a saluta în Parlamentul nostru o tânără femeie remarcabilă. Este vorba despre Asma Mahfuz care a mobilizat egiptenii să iasă pe stradă, să iasă în piața Tahir și să-și ceară drepturile. Este un exemplu strălucitor și un simbol al modului în care indivizii pot face o diferență. Conduși de inspirație și de cele mai puternice convingeri, la baza cărora stau drepturile omului, în ciuda riscurilor, pericolelor și intimidării din partea autorităților. Doamnă Mahfuz, doresc să vă invit să țineți un discurs în fața noastră a tuturor. Vă rog să mergeți la podiumul din față. أشكر السيد الرئيس وأشكركم جميعا على استضافة Aș dori să-i mulțumesc domnului președinte și vă mulțumesc tuturor pentru primirea acordată și pentru decernarea acestui premiu care este acordat Revoluției din Egipt și Revoluției Arabe și marchează începutul unei noi ere între, în relațiile dintre Europa și lumea arabă mult timp ne-am bazat pe stereotipurile care vizează arabii și musulmanii. Însă lucrurile s-au schimbat. Ați putut să vedeți că puteți să fiți mândri de poporul arab, că poporul arab se gândește și el la valorile universale, la respectarea demnității umane. Și această recompensă care aduce un omagiu eroilor Revoluției, este un premiu pentru toți tinerii egipteni. Sunt tineri care și-au sacrificat viața, libertatea pentru obiectivele noastre. Revoluția din Egipt a dus la căderea regimului în ciuda susținerii Statelor Unite și a mai multor state europene. Președintele Mubarak a căzut, însă avem în continuare în fața noastră o luptă care trebuie să ne permită să schimbăm regimul. Regimul nu trebuie să stea în mâinile câteva persoane. Egiptul a înregistrat o serie de succese bazate pe baza eh, bazate pe natura pașnică a protestelor. foștii membri ai uh, regimului Mubarak nu vor mai fi susținuți și nici Consiliul Militar nu va mai putea să dețină puterea. Puterea din Egipt va trebui să aparțină civililor care vor proteja demnitatea umană. La fiecare, de fiecare dată când este afectată o viață omenească, trebuie să reacționăm imediat. Nu trebuie să așteptăm până când există mai multe decese pentru a reacționa. Trebuie luate măsurile necesare de fiecare dată când există cea mai mică atingere drepturilor omului. Ființele umane trebuie să își construiască, trebuie să poată să își construiască o lume lumea pe care o visează. De aceea vreau să vă spun că sunt mândră pentru toți mar- martirii Revoluției Arabe, nu îi, vom, nu îi vom trăda și vom urma calea pe care am început. Este vorba de visul schimbării. Mulțumesc foarte mult, pentru cuvintele dumneavoastră încurajatoare. Al doilea tânăr laureat pe care l-am menționat, Razan Zaitoneh, care nu este cu noi astăzi pentru că stă într-o ascunzătoare, însă s-a Uh, pronunțat împotriva uh, încălcărilor uh, care au fost făcute în Siria, ne-a trimis un mesaj înscris, un mesaj care ne mișcă, un mesaj de speranță pentru un regim pluralist în Siria. Acest mesaj v-a fost înmânat tuturor, dragi colegi, în această dimineață. Însă avem în prezența noastră un alt laureat. Îl avem cu noi pe domnul Ahmed El Senusi. Este unul dintre acele persoane remarcabile care au încercat să dărâme o dictatură cu multă vreme în urmă și a plătit un preț foarte scump pentru aceasta. Este un om care a stat închis în Libia multă vreme pentru uh, convingerile sale și a petrecut 31 de ani în închisoare. Domnul El Senusi lucrează acum cu Consiliul Național de Tranziție și răspunde de prizonierii politici. Îi doresc ca suferința prin care a trecut să fie răsplătită printr-o reconciliere națională în Libia integritatea, inteligența și experiența domnului El Senusi vor fi un atu în acest proces. Dragă domnule Senusi, drag oaspete, te invit să iei cuvântul și să rostești un discurs în fața Parlamentului European. Domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domni, doamnelor și domnilor eurodeputați, dragi invitați, vă salut cordial. Salutul meu este și o mulțumire și recunoștință pentru alegerea făcută și anume decernarea premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Acest uh, premiu are o mare valoare morală și este înmânat și poporului libian care s-a bucurat și care m-a felicitat pentru că am primit această recompensă. Acest premiu este și o motivație suplimentară pentru consolidarea valorilor pe care le-am apărat întotdeauna, și anume crearea unui stat democrat, constituțional, bazat pe egalitatea tuturor cetățenilor săi, un stat în care femeia să beneficieze de libertate pentru a putea să voteze, pentru a fi aleasă, pentru a-și face auzită vocea. Pentru că femeia a fost întotdeauna la originea multor sacrificii. Femeile și-au sacrificat viața, apropiații, proprii copii pentru a ne atinge obiectivele și anume să scăpăm de un regim totalitar. Am trăit 42 de ani în închisoare excluși, umilință. Acești ani lungi ne-au făcut să pornim această rezoluție. Acești ani i-au făcut pe tineri să-și sacrifice viața, să-și verse sângele, chiar dacă erau nenarmați. Singura lor armă au fost convingerile lor, voința lor. Și acest lucru a avut succes grație susținerii uh, uh, tuturor țărilor și Parlamentului European și de aceea vă exprimăm recunoștința noastră. Vrem să reconstruim țara noastră, să dăm dovadă de toleranță, chiar față, și cei, față de cei care au comis crime și care au avut drept țintă frații noștri, copiii noștri, cei care au încălcat demnitatea oamenilor care ne-au distrus casele. Ați văzut uh, pe canalele de televiziune și prin uh, satelit la ce a fost supus poporul din Libia, ce atrocități au fost comise acolo. Suntem recunoscători pentru susținerea clară, diplomatică, economică și militară de care ne-am bucurat. Am fost un popor neînarmat și dictatorul a vrut să ne asuprească prin forță, bazându-se pe relațiile pe care le dezvoltase cu anumite națiuni. Națiuni care îl susțineau din motive diverse, economice și de altă natură. Însă toate aceste națiuni și-au dat seama că victoria era de partea poporului. Poporul este cel care rămâne pe loc și pentru asta mulțumim Europei pentru poziția pe care a adoptat-o. Mulțumim de asemenea comunității internaționale. Totuși trebuie să admitem că vecinii europeni au fost primii care au susținut poporul nostru neînarmat Grație acestei susțineri am putut să scăpăm de un regim totalitar care a fost la putere 42 de ani. Întemnițarea mea uh, în timpul regimului uh, Gaddafi a fost o dovadă a atrocităților la care am fost supuși. Am stat într-o celulă singur, am fost supus torturii, nu am beneficiat de îngrijiri medicale. Și cu toate astea nu m-am pierdut speranța, speranța de a afirma demnitatea umană. Vrem să trăim împreună cu comunitatea internațională și să fim tratați pe picior de egalitate. Nu vrem să fim descriși ca o națiune de teroriști sau ca un popor care nu are drept la viață. Iubim viața, și iubim și apreciem și viața altora. Sperăm că premiul Saharov ne va permite să facem progrese și în alte țări, în alte state care se află în continuare sub dictatură. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a susținut să ne îndeplinim obiectivele. Mai avem o cale lungă de parcurs înainte de a ne realiza obiectivele, însă grație pasiunii și rezistenței noastre am înfăptuit aceste obiective după instituirea unui parlament ales și a unei constituții votate de popor. Vă uh, salut uh, încă o dată, pacea fie cu voi! Dragi colegi, eh, premiul Saharov este acordat pentru libertatea de gândire și acest lucru se bazează pe multe eh, forme. Câteodată o pictură vorbește mai mult, spune mai mult decât o mie de cuvinte. Acest lucru este demonstrat de caricaturile domnului Ali Ferzat, care s-a exprimat prin creativitatea sa cu creionul, cu penița. Desenele sale animate au uh, dus la proteste în lumea arabă. Caricaturile sale politice au reflectat idei politice și au combătut anumite idei politice. El a fost bătut în august de forțele de securitate, iar ambele mâini i-au fost rupte. Cu toate acestea, el ne-a trimis un mesaj video, un mesaj înregistrat, pentru că nu a putut să vină personal la Parlamentul European. Vreau să vă invit să urmăriți mesajul video din partea lui Ali Ferzat. مرحبا ايها الاصدقاء كنت بتمنى اكون Bine ați venit, stimați prieteni. Uh, mi-am dorit foarte mult să fiu împreună cu dumneavoastră la decernarea acestui premiu Saharov pentru libertatea de gândire. Din păcate, circumstanțele personale fac ca eu să nu mă pot deplasa la Strasburg, însă vă mulțumesc și inima mea este alături de voi. Mă bucur că mi s-a decernat acest uh, premiu extrem de prestigios. Mă bucur că pot să fiu împreună cu dumneavoastră în mod simbolic de la distanță. Vreau să vă împărtășesc suferința mea în legătură cu tot ceea ce se întâmplă acum în Siria. Pe măsură ce trec minutele sau orele, numărul victimelor se în, numărul victimelor crește. Cu toții așteptăm momentul în care vom fi eliberați. Toți cei care manifestează în stradă sunt prezenți alături de noi aici. Cred că ei ne transmit un semnal, un mesaj, și anume că libertatea este un lucru extrem de prețios. Îi spuneam unui prieten, dacă ieși în fiecare zi să manifestezi pe stradă, nu ți-e frică că vei fi omorât. Deci, eh, și mi-a spus, da, bineînțeles că mi-e frică. Îmi asum aceste riscuri, însă, Ali, tu știi că libertatea este mult mai importantă. Este prima dată din viața mea când vocea mea este auzită. Înainte eram mut Însă acum pot să vorbesc. Așadar, orice s-ar fi întâmplat, cel puțin am reușit să susțin libertatea și viața. De aceea mulțumesc tuturor celor care m-au onorat acordându-mi acest premiu Saharov. Îi mulțumesc domnului Jeffrey Harris, șeful Unității pentru Drepturile Omului, mulțumesc președintelui Parlamentului European, vă mulțumesc tuturor și uh, vă exprim mulțumirile mele solemne. handing over the Saharov Acum vom, pre... vom înmâna certificatele Saharov.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 The solemn sitting is now closed. Se încheie aceast- această ședință solemnă. Se va relua sesiunea de voturi. Voting will start immediately. Sesiunea de votare se va relua peste câteva momente.